Aș dori să urez bun venit tuturor celor care au venit la această oră, la întâlnirea noastră. Începem cu primul punct de pe ordinea de zi, audierea noastră cu privire la relația constituțională Regatului Unit cu Uniunea Europeană, consecințele refer rezultatului referendumului, iar astăzi discutăm uh, drepturile cetățenești. De aceea l-am rugat uh, un directorat al Comisiei să facă un studiu în legătură cu acest subiect, iar astăzi îi voi asculta pe cei de profesori care au lucrat la acest studiu. Încă nu avem versiunea finală a acestui studiu. Din câte mi s-a spus din partea directoratului, am aflat că vom primi rezultatele cam peste o săptămână. Dar astăzi vom uh, avea ce au de spus cei doi profesori, domnul profesor uh, Antonio Ce este? Întreabă doamna președinte. A, nu există încă interpretare. Oare putem avea interpretare din spaniolă și engleză? Am înțeles că măcar pentru spaniolă și engleză vom avea interpretare. And I see Spanish, so everything should, uh, should work. Ah, okay, so it's just technical adjustment and Uh, so we A fost deci o simplă problemă tehnică. Uh, cei doi profesori ne vor prezenta uh, studiul. Este vorba de profesor Antonio Fernandez Tomas și domn profesor Diego López Garrido. Ei vin de la Universitatea Castilia la Mancha și unul dintre domnii profesori se ocupă cu drept internațional, celălalt cu drept constituțional. Vom avea așadar două perspective diferite pe care să le luăm în calcul. Din păcate însă astăzi avem un vot uh, important uh, la un uh, dosar complicat, votul este foarte, foarte lung. Apoi la ora 11.30 de minute trebuie să încheiem ședința noastră și să mergem în sala de plen pentru ceremonia Parlamentului European în legătură cu cea de-a 60 aniversare a Tratatului de la Roma. Așadar, nu putem să depășim ora 10 cu discuția noastră. Prin urmare, imediat vreau să dau cuvântul, uh, fără a mai prelungi uh, lucrurile, fără a face eu uh, remarce introductive, celui care dorește să ia mai întâi cuvântul. Apoi vom purta și o discuție, dar, cum spuneam, din păcate, la ora 10 terminăm. Discutăm Uh, chestiuni legate de Brexit, de fapt, și în următorii doi ani. Prin urmare, nu este exclus ca domnii profesori să mai revină în cadrul nostru și pe viitor pentru a discuta același subiect. Uh, care dintre dumneavoastră dorește să înceapă? Uh, domnul profesor Antonio Fernandez Tomas este cel care va lua primul cuvântul. Aveți cuvântul. Doamnă președinte, stimați eurodeputați, domnilor și domnilor, Vă mulțumesc că m-ați invitat în uh, cadrul uh, Comisiei pentru Afaceri Constituționale. Este o mare onoare pentru mine să fi fost consultat în legătură cu acest subiect și este o plăcere pentru mine să mă aflu astăzi aici uh, pentru a îi informa pe membrii Comisiei în legătură cu studiul nostru împreună cu colegul meu Diego López Garido. Eu sunt Antonio Fernandez Tomas și sunt profesor de drept public internațional la Universitatea Castilla-La Mancha. Vă voi prezenta succint în șase puncte uh, prima parte a uh, studiului legat de uh, Brexit. Mă voi referi la drepturile cetățenilor britanici în Uniunea Europeană și invers. Versiunea provizorie a raportului va fost deja distribuită. Eh, din păcate, nu avem foarte mult timp la dispoziție, nu aveți eh, timp eh, nici să analizați versiunea preliminară a raportului. Eu sunt autorul primei părți care se ocupă de drept internațional, iar colegul meu este autorul celei de-a doua părți care abordează dreptul constituțional. Având în vedere circumstanțele, cred că este important să subliniem că cele nouă concluzii ale primei părți a raportului nu reprezintă sfârșitul Uh, ele, uh, practic, sunt concluzii pentru pagine 30 până la 33 din documentul pe care îl aveți. Concluziile sunt uh, numerotate și astfel e mai ușor să le identificați și să adresați întrebări în legătură cu ele. Eu vă voi prezenta cele șase puncte ale rezumatului acum. Mai întâi, cred că este adecvat să începem prin a specifica care sunt drepturile încă restante. Aceste drepturi sunt drepturi inerente ale indivizilor care trăiesc într-un anume sistem juridic și care, după ce acest sistem juridic se schimbă sau devine caduc, își uh, păstrează sau uh, își prelungesc uh, eficiența într-un alt sistem juridic deosebit de primul. În trecut, la începutul secolului 20, au existat anumite plângeri legate de uh, exproprieri uh, care s-au petrecut atunci când uh, statele s-au succedat uh, cu scopul de a obține compensații pentru indivizii uh, afectați de expropriere. În iulie și decembrie 2016, două rapoarte ale Camerei Comunelor și Camerei Lorzilor uh, au subliniat posibilitatea ca astfel de uh, drepturi să uh, fie anexate într-un context foarte diferit față de cel inițial. Pentru a proteja acum drepturile cetățenilor britanici în Uniunea Europeană după retragerea, Uniunii Europene, după retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană, uh, ei bine, a existat uh, o schimbare, uh, să înțelegem, a sistemului juridic în vigoare. Așadar, ei nu vor mai fi supuși dreptului european, ci dreptului britanic. Însă trebuie să înțelegem dacă asta se poate aplica în practică într-un context uh, uh, diferit uh, față de uh, cel pentru care s-a oferit deja acest scenariu. În același timp ne interesează și apărarea altor drepturi, de exemplu cel la proprietate privată sau drepturile și libertățile fundamentale sau uh, drepturile Uh, care apar în statutul uh, de cetățenie europeană. Acestea fiind spuse, a trebuit să fie foarte clar uh, că nu există nici identitate, nici proximitate între dreptul cu privire la proprietate și libertățile fundamentale sau economice sau drepturile inerente cetățeniei europene. Apoi, un al doilea aspect. Este posibil să mai tragem și o concluzie în ceea ce privește cazurile în curs sau documentația internațională pe care am analizat-o noi. Noțiunea drepturilor dobândite niciodată nu a fost uh, aplicată unor libertăți fundamentale economice de bază, de exemplu dreptul de uh, stabilire. Deci uh, trebuie să facem distinție între mai multe situații. Mai întâi trebuie să respectăm deci dreptul la proprietate privată, iar aici există un precedent din 1926. Este vorba despre un caz uh, al intereselor Germaniei uh, în uh, Salizia Superioară din Polonia după primul război mondial. Iar acolo, Curtea Internațională de Justiție a menționat că se păstrează un principiu general al respectării drepturilor dobândite ale indivizilor. Cu toate acestea, acest principiu mai trebuia uh, pus în aplicare. Au existat, firește, uh, excepții uh, formulate însă prin tratate. Convenția de la Geneva din 1922, care face obiectul disputei în raport cu dreptul polonez și exproprierea, se baza pe acest principiu general. Deci, acest principiu, deși există, va avea o natură provizorie în sensul că va permite uh, și o decizie contrară oricum. Or asta e ceva ce am explicat uh, pe larg în raport. La vremea respectivă, acel principiu era în vigoare, însă acel principiu nu a uh, rezistat uh, tendințelor contrare în uh, evoluția dreptului de la vremea aceea. Deci este rezonabil să presupunem că astăzi și-a pierdut tot statutul juridic. Mai devreme spuneam că mai există o situație, adică pe de o parte avem proprietatea privată și pe de altă parte avem celelalte drepturi. Libertatea comercială, libertatea de stabilire se află printre acestea. Precedentele pe care le putem întâlni în jurisprudența uh, internațională, a Curții Internaționale de Justiție, datează din 1934, când una dintre părțile implicate a fost Regatul Unit. Iar după cel de-al doilea război mondial, uh, există jurisprudența Curții uh, Internaționale de Justiție, uh, Um, în care cetățenii americani uh, din Maroc uh, au înaintat un caz în 1952, apoi mai există și uh, raportul primului raportor cu privire la dreptul internațional legat de răspundere, domnul Garcia Mado, între 1956 și 1961, precum și alte cazuri care demonstrează că toate aceste libertăți uh, uh, trec de uh, domeniul de aplicare al drepturilor dobândite. Adică ele nu au o existență autonomă și independentă față de tratatele care le-au generat și că nu pot fi păstrate pe viitor odată ce tratatele care le-au generat se încheie. Cu alte cuvinte, Precedentele care vizează libertatea economică în jurisprudența internațională sunt uh, clar uh, negative în ceea ce privește uh, păstrarea drepturilor dobândite sau a altor drepturi subiective ale indivizilor, odată ce tratatele care le-au generat se încheie, se expiră. Pe de altă parte, în ceea ce privește responsabilitatea Uniunii Europene care derivă dintr-o posibilă încălcare a acestor drepturi, concluzia mea este că Uniunea Europeană nu va fi responsabilă pentru că va refuza cetățenilor britanici dreptul subiectiv care, uh, drepturi subiective care derivă din legislația europeană odată ce Regatul Unit s-a retras. Și asta din două motive. Mai întâi, dacă nu există fapte ilicite, nu există nici responsabilitate. În dreptul uh, actual, internațional, inițial trebuie să se petreacă o infracțiune, ori uh, nu așa stau lucrurile, pentru că Regatul Unit nu a încălcat uh, legea, astfel ieșind din Uniunea Europeană. De asemenea, Regatul Unit nu încalcă legea retrăgând achiul uh, sau nemai aplicând legislația europeană cetățenilor săi odată ce s-a retras din Europeană. Deci dacă nu mai există drepturi subiective, nu mai există nici răspundere. Apoi, în jurisprudența Curții uh, uh, de Justiție Internaționale, înțelegem că anumite daune în ceea ce privește interesele economice care nu sunt drepturi protejate pe plan internațional, nu presupun uh, uh, răspundere. În 1970, uh, un litigiu între Belgia și Spania a subliniat foarte clar aceste aspecte. Recent, uh, Republica Democrată Congo a fost implicată într-un astfel de litigiu, însă s-a demonstrat uh, că uh, dacă aceste drepturi economice nu sunt drepturi subiective, atunci nu trebuie plătite despăgubiri. Apoi, în ceea ce privește articolul 71b din Convenția de la Viena din 69 cu privire la drepturile în conformitate cu tratatele, stabilește că retragerea unui stat nu va afecta drepturile și obligațiile sau situația juridică creată de un tratat înainte de încheierea sa. Asta este adevărat, însă dacă ne uităm la munca pregătitoare, um, inclusiv uh, la comentariile interpretative ale uh, Comisiei pentru Drept Internațional cu privire la acest articol atunci când a fost el votat, reiese uh, foarte clar că drepturile la care se face trimitere sunt drepturile statelor, nu ale indivizilor. Asta spune și comentariul, practic, că nu, nimic nu are de-a face cu drepturile dobândite ale indivizilor. Acest precept a fost uh, votat în unanimitate. Iar uh, raportorul uh, era cetățean al Regatului Unit. Așa s-a întâmplat și cu cei care au redactat cele trei uh, rapoarte anterioare uh, și ei erau uh, cetățeni britanici. Însă aș dori să vă atrag atenția la acest precept cu privire la o posibilitate pentru un dialog ulterior, pentru că Regatul Unit a început să interpreteze acest aspect într-o manieră contradictorie în domenii importante pentru negociere, de exemplu cel al drepturilor dobândite sau uh, Celălalt aspect uh, subliniat pe 4 uh, martie 2017, când uh, Camera Lorzilor a adoptat un raport cu privire la bugetul Uniunii Europene, care include o parte foarte importantă care presupune arieratele. Deci e vorba de acel cec pentru divorț, cum este el numit. Practic, se argumentează că articolul 71a ar trebui să se uh, aplice câtă vreme uh, se încearcă eliminarea uh, interpretării articolului 71b. În urma uh, tezei acestei deconectări de la cadrul juridic al comunității uh, în raport cu uh, cadrul internațional. Așadar, este foarte important ca negociatorii noștri uh, Uh, să înțeleagă că trebuie să ia în discuție toate problemele la un loc pentru a evita o situație în care mai târziu această problemă de interpretare contradictorie uh, reapare. Regatul Unit și retragerea sa din Uniunea Europeană reprezintă o problemă diferită față de cele întâlnite până acum. S-ar putea însă să se schimbe domeniul de aplicare al tratatelor și aici există o diferență fundamentală între ceea ce a rămas în afara domeniului de aplicare uh, al uh, Uh, dreptului comunitar în ceea ce privește, să zicem, teritoriul uh, Danemarcei uh, și apoi domeniul de aplicare al tratatelor cu privire la aceeași situație. Se pare că însă au fost afectați foarte puțini oameni în acest caz și situația atunci legată de Danemarca nu era similară cu ceea ce se întâmplă acum. Uh, instituțiile comunitare atunci uh, doreau să stabilească și o perioadă de uh, tranziție, încurajând și protejând drepturile indivizilor afectați de respectiva situație, însă au făcut asta printr-un amendament legat de Groenlanda. se poate face o paralelă cu situația uh, aceasta. Atunci existau drepturi dobândite uh, pe o perioadă de 11 ani uh, când Groenlanda făcea parte din teritoriul Uniunii Europene. Apoi, uh, în cel din urmă, trebuie să spunem că nu există drepturi dobândite care să rămână în vigoare după retragerea Regatului Unit, însă trebuie să rămână astfel clar că nu vor exista aceste drepturi dobândite decât dacă un acord de retragere l-ar include. În conformitate cu dreptul internațional nu există vreun obstacol să se redacteze un astfel de acord câtă vreme se dorește protejarea drepturilor și libertăților care până acum au fost uh, uh, garantate de uh, legislația europeană și asta pentru o perioadă de tranziție sau pe o perioadă chiar mai lungă de atât. E ca și cum Uniunea Europeană și-ar extinde drepturile asupra acestor uh, cetățeni, însă aceste drepturi uh, ar apărea doar în baza unui acord uh, de retragere. Ele nu ar deriva din dreptul comunitar aplicat anterior. Acest lucru este important pentru viitoarele negocieri, pentru că aceste rezultate trebuie aprobate de Parlamentul European în baza principiului reciprocității nu și în baza principiului nediscriminării, în baza naționalității. Negociatorii, așadar, trebuie să fie atenți la posibilitățile uh, prin care cetățenii uh, britanici s-ar mai putea bucura pe viitor de aceleași drepturi și invers. Ca atare, principalele concluzii aparente sunt foarte uh, importante. Sunt chestiuni importante pe care le va colecta și, uh, comenta și colegul meu, și anume uh, că pentru cetățeni va fi mai bine să existe un acord, uh, nu să lipsească acest acord. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim, domnule profesor Antonio Fernandez Tomas. Acum îi dăm cuvântul domnului profesor Diego López Garrido pentru prezentarea sa. Muchas gracias. <clears throat> Buenos días a Bună dimineața tuturor. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimați uh, membri ai uh, Comisiei AFCO, stimați uh, invitați, Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru invitația pe care ne-ați adresat-o în dimineața asta, pentru posibilitatea pe care ne-o oferiți la ne exprima în fața dumneavoastră. Vă mulțumim, vă mulțumesc că, iată, ne oferiți posibilitatea de a vorbi despre Brexit și despre impactul pe care Brexitul l-ar putea avea asupra drepturilor cetățenilor. Mulțumesc și serviciului juridic Joachim Tell, domnul Papadorio, care ne-au uh, oferit o mână de ajutor în demersurile noastre. Voi aborda o altă perspectivă. Antevorbitorul meu a am vorbit despre dreptul sau din perspectiva dreptului internațional, eu voi aborda perspectiva dreptului constituțional și a acheului comunitar. Am ținut cont de dezbaterea din Camera Comunelor, de rapoartele deosebit de interesante care au fost formulate de către Camera Lorzilor, am ținut cont de declarațiile guvernului uh, britanic, etc., etc. De la bun început, aș putea spune că maniera în care drepturile cetățenilor uh, europeni au fost tratate, mă refer aici la drepturile cetățenilor de pe continent, uh, drepturile cetățenilor britanici, uh, de asemenea, deci maniera în care sunt tratate aceste drepturi ar trebui să fie o prioritate încă din momentul în care negocierile încep, odată cu uh, invocarea de către guvernul britanic a articolului 50. Drepturile cetățenilor ar trebui să fie o prioritate. Am auzit că ar chestiunile economice ar trebui să fie prioritate, prioritare, dar din punctul nostru de vedere, adevărata prioritate ar trebui să fie, să fie reprezentată tocmai de drepturile cetățenilor. Trebuie să vedem ce se va întâmpla cu cetățenii care trăiesc în Regatul Unit, dar sunt resortisanți uh, din alte state ale Uniunii Europene și ce se va întâmpla cu cetățenii britanici care uh, trăiesc pe teritoriul celorlaltor state membre ale Uniunii Europene. Mai mult de 3 milioane de cetățeni uh, europeni trăiesc pe teritoriul uh, Regatului Unit. E vorba despre vreo 3 milioane de cetățeni din celelalte state membre ale Uniunii Europene care trăiesc pe, regat, uh, pe teritoriul Regatului Unit și un milion uh, de cetățeni britanici își au reședința în afara uh, statului în care s-au născut și din acest milion, 300 de mii de cetățeni britanici trăiesc pe teritoriul Spaniei. Vreau să vă amintesc că Parlamentul European va trebui să aprobe acordul între Uniunea Europeană și Regatul Unit. Asta în cazul în care acordul acesta va fi atins în cei doi ani pe care îi stabilește articolul 50. Și deci, prin urmare, dacă Parlamentul European trebuie să-și dea acordul, uh, presupun că Parlamentul European va fi uh, implicat în negocierile uh, demarate între Uniunea Europeană și Regatul Unit în contextul acesta al Brexitului. Voi menționa șapte aspecte pe care le consider a fi esențiale în context. În primul și în primul rând, ne dăm seama că există un nivel înalt de nesiguranță în rândul cetățenilor europeni. În special, uh, resortisanții uh, europeni care trăiesc în Regatul Unit uh, și resortisanții britanici care trăiesc în afara Regatului Unit trăiesc în acest climat de nesiguranță. Am și un raport uh, publicat uh, pe 5 martie, deci nu cu mult timp uh, în urmă, un raport care dovedește această stare de tensiune. Cetățenii nu știu ce se va întâmpla cu ei, ce se va întâmpla cu locurile lor de muncă, cu casele lor, cu pensiile lor. Și tocmai de aceea cetățenii aceștia vor să afle cât mai curând cu putință ce se va întâmpla Cetățenii aceștia consideră că Brexitul va avea un impact negativ asupra viitorului lor. Prin urmare, ei doresc ca aceste aspecte să fie rezolvate cât mai curând cu putință. Situația lor trebuie să fie clarificată cât mai curând cu putință. Cetățenii aceștia își doresc ca acest aspect să fie prioritar în cursul uh, negocierilor care vor fi uh, demarate, după cum am uh, aflat, după data de 29 martie anului curent. După aceea, al doilea aspect, libertatea de mișcare, dreptul la reședință. Toate aceste drepturi sunt statutate în tratate, mai există și o directivă pe tema aceasta, o, o directivă care enumeră drepturile cetățenilor europeni. Și printre acestea drepturi se numără dreptul la liberă circulație, dreptul de a obține o, un, o reședință pe teritoriul unui, altul stat, unui alt stat decât cel natal. Ei, problemele acestea trebuie să fie rezolvate. Am încercat să aflăm ce se va întâmpla cu acest uh, drept uh, de reședință. Uh, Parlamentul European ne, ne întreabă, ne cere să, să explicăm dacă acesta este un drept dobândit sau nu. Antevorbitorul meu a spus că din perspectiva dreptului internațional, dar și din perspectiva dreptului european, nu putem vorbi despre drepturi dobândite. De ce? Pentru că în momentul în care Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană, achiul comunitar nu se va mai aplica în Regatul Unit. Bine, asta nu se va întâmpla acum, dar se va întâmpla peste 2 ani sau în momentul în care se va ajunge la un acord între UE și uh, uh, Regatul Unit. Dar acesta nu, cu siguranță nu este un drept dobândit. Și tocmai de aceea acordul uh, care va fi negociat între cele două entități este deosebit de important. Pentru că altfel, uh, drepturile acestea mm, vor, uh, vor rămâne așa în suspensie. Dacă nu va exista un acord la ieșirea din Uniunea Europeană a Regatului Unit, atunci drepturile acestea nu se vor mai aplica în practică. Și foarte mulți cetățeni uh, vor continua să trăiască în aceeași stare de nesiguranță uh, când vine vorba despre drepturile lor. Și vorbim așadar atât despre cetățenii Uh, Uniunii Europene, cât și despre cetățenii britanici. Oamenii aceștia au mers în Regatul Unit uh, de bună credință, credeau că vor primi dreptul de reședință după 5 ani de zile și uh, iată acum își, vor, își dau seama că lucrurile nu vor mai fi atât de simple. Al patrulea aspect uh, important ar fi următorul. Pe parcursul celor doi ani de negocieri, achiul uh, comunitar va continua să se aplice în Regatul Unit și va continua să se aplice până în momentul în care, de facto, Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană. Conform articolului 50, nu există prevederi tranzitorii. E foarte clar, lucrurile nu se schimbă până în momentul în care se ajunge la un acord între cele două părți. Sau uh, lucrurile se vor schimba cel târziu la 2 ani de zile după invocarea articolului 50. Deci, uh, până Uh, termenul despre care vorbim este de fapt 29 uh, martie 2019. Până atunci lucrurile nu se schimbă. În al, al, în al, cincea, al cincilea rând, uh, bineînțeles, avem oameni care nu știu ce se va întâmpla cu locurile lor de muncă, cu drepturile lor la pensie, cu familiile lor. Ce se va întâmpla cu toate acestea în momentul în care Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană? și uh, se prea poate ca această nesiguranță să, genere, să genereze o serie de uh, cazuri aduse în atenția instanțelor. Iată, de aceea acordul final va trebui să fie unul de calitate, va trebui uh, să se apropie cât mai mult de actualele reguli uh, un acord în care reciprocitatea să primeze, un acord care să aibă un domeniu de aplicare cât mai larg cu putință. Totul ar trebui să, sau acordul final ar trebui să se apropie de doleanțele exprimate în rezoluția Parlamentului European din uh, iunie anul trecut. Trebuie să încercăm uh, să, să negociem în așa fel încât uh, situația după Brexit să fie uh, cât mai similară cu situația de care se bucură în momentul de față cetățenii britanici și cetățenii europeni. În al șaselea rând, în raportul nostru spunem cât se poate declar că Convenția privind drepturile omului care este până la urmă apărată de către Curtea de la Strasburg, ar trebui să fie uh, folosită ca și uh, um, punct de referință, ca și uh, act legislativ de re referință, în special articolele 8 și 1 din această Carta a Drepturilor Omului ar trebui să fie folosite și pe viitor Asta în special în cazul acelor uh, persoane care se simt uh, puse în pericol ca urmare a părăsirii Uniunii Europene de către Regatul Unit. Celălalt instrument uh, comunitar, Carta Drepturilor Fundamentale, oferă până la urmă mai puține căi de atac decât drept, Carta Drepturilor Omului. Dar și Carta Drepturilor Fundamentale, considerăm noi, ar putea să fie folosită pentru protejarea drepturilor familiei și uh, dreptului la proprietate. După aceea, uh, bine, și uh, Carta Drepturilor Omului pot, uh, poate fi folosită în aceste direcții. Există deja o jurisprudență a Curții de la Strasburg pe tema aceasta. Un alt aspect uh, important ar fi uh, dezechilibru care ar putea fi uh, generat între drepturile cetățenilor britanici și drepturile cetățenilor Uniunii Europene ca urmare a Brexitului. Este o posibilitate. Se prea poate ca după Brexit cetățenii UE să aibă mai puține drepturi decât au în momentul de față în Regatul Unit, în timp ce cetățenii britanici aflați în afara Regatului Unit să se bucure și pe viitor de drepturi sporite. De ce? Tocmai pentru că există această cartă a drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană, cartă care s-ar uh, aplica cetățenilor britanici care trăiesc uh, în Uniunea Europeană după Brexit. Deci s-ar putea uh, genera acest dezechilibru. Și mă apropiu acum de final. Trebuie să ne gândim și la următoarea posibilitate – sunt absolut convins că și uh, guvernul britanic s-a gândit la asta. După Brexit, cetățenii Uniunii Europene vor, își vor vedea dreptul la liberă circulație și dreptul de reședință limitate în uh, Regatul Unit. Până la urmă, acesta este obiectivul esențial al guvernului britanic. Cu siguranță acesta este unul dintre dezideratele uh, Uh, esențiale uh, care, va fi exprimat, uh, care vor fi exprimate în cursul negocierile. Cu siguranță, Brexitul va genera o reducere, va duce la o reducere a drepturilor cetățenilor UE pe teritoriul Regatului Unit. Dar nici cetățenii britanici care vor trăi în Uniunea Europeană deci nici situația acestor uh, cetățeni nu va fi prea roză, pentru că cetățenii uh, britanici își vor vedea drepturile limitate în 27 de state membre, pe când cetățenii uh, europeni sau cetățenii UE își vor vedea drepturile limitate doar în Regatul Unit. Iată, un alt tip de dezechilibru. Am ținut cont de toate aceste considerații, prin urmare, uh, și toate aceste aspecte uh, ne-au uh, convins de faptul că drepturile cetățenilor trebuie să fie tratate ca fiind prioritare în cursul negocierilor pentru Brexit situația cetățenilor uh, Uniunii Europene și situația cetățenilor britanici trebuie să fie prioritară. Mulțumim, domnule pre, pre, profesor. Trecem la întrebări. Vă rog să comentați și să spuneți mai ales dacă credeți că există niște riscuri pentru cetățenii europeni care locuiesc în Regatul Unit. Ce se va întâmpla cu ei? Riscuri, conflicte, situații confuze, motive de dispută. Ramon Haureghi urmează, Barbara. Ramon, te rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc uh, domnilor profesori. Eu aș spune că este clar că nu putem vorbi despre drepturi uh, dobândite. Cam asta pot să extrag ca și esența prezentărilor dumneavoastră. Ca să fie drept, el trebuie să poate să fie aplicabil. Dar nu despre asta este vorba în speță. Doar un acord expres poate să consfințească anumite drepturi care să continue. Sau poate că doriți să creați o nouă disciplină, o nouă branșă în care să consacrăm aceste drepturi economice, de mișcare, de circulație și așa mai departe. Să presupunem că negocierile durează 2 ani și nu se ajunge la un acord, atunci, în mod automat, după acești 2 ani, primul ministru May a anunțat ieri hotărârea ei de a ieși din Uniunea Europeană chiar dacă nu se ajunge la un acord. Asta s-a auzit ieri în presa, Seara mai bine zis. Ce se întâmplă atunci? După ce trec cei doi ani, să presupunem că nu avem acord. Ce se poate întâmpla în relația dintre uh, Uniunea Europeană și Regatul Unit? Apare practic un nou spațiu, un nou domeniu care să consacre drepturile cetățenilor lor respectivi. Vom asista la o bătălie în care se vor înfrunta drepturile unora și ale altora. Este o ipoteză, oare, pentru dumneavoastră, care se poate realiza. Mulțumesc foarte mult, uh, mulțumesc doamnă președinte, mulțumesc și invitațiilor pentru că au făcut niște expuneri cât se poate de clare. Într-adevăr, în ziua de astăzi, cu internetul, ne dăm seama că faptul că nu se va întâmpla nimic după Brexit, cum spunea unii, este o pură iluzie. Nu, apar milioane de probleme, pentru că este vorba de persoane care vizează cel puțin 4 milioane de persoane. Și e vorba de cetățeni în cărora li se pune sub, sub semnul întrebării libera circulație, exercitarea profesiei, dreptul la muncă. Începem doar să ne dăm seama uh, de aceste probleme și vedem doar vârful icebergului. Așadar, da, vor exista negocieri între Uniunea Europeană și Regatul Unit. Foarte bine. Dar ce se întâmplă? Și mai ales dacă nu se ajunge un acord. Strategia Regatului Unit ar putea să conțină cumva ideea unor negocieri negative inițial Adică să pornească cu o idee de negocieri negative cu Uniunea Europeană și apoi bilateral cu fiecare stat membru să încearcă să extragă cât mai multe avantaje pentru ei. Ar putea să aibă astfel de strategie? Vă mulțumesc pentru tot ce ne-ați expus, sunt informații utile, însă este foarte clar că negocierile cu Brexitul uh, pur și simplu deschid uh, o uh, cutie a Pandorei cu tot ce înseamnă asta. Doamna Spinelli. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, celor doi uh, profesori, Thomas și Gherido, pentru prezentările de înaltă calitate și pentru documentele pe care le-au uh, redactat și ambele prezentări confirmă într-un mod cât se poate de bine argumentat raționamentul care a fost prezentat de cele două camere britanice, mai cu seamă camera lorzilor, care, după părerea mea, într-adevăr, a prezentat un argumentar cât se poate de precis legat de problema drepturilor. Iar textele pe care ni le-ați prezentat nu fac decât să confirme faptul că problema drepturilor dobândite trebuie să fie rezolvată imediat și cu un mandat precis. Acordul final cu Regatul Unit va fi unul care va intra în anale și va deveni jurisprudență, pentru că ne găsim într-o situație în care un drept uh, este uh, depășit și abolit pentru a fi eventual uh, înlocuit cu altul. Și deci va însemna asta sfârșitul aplicării dreptului european în Regatul Unit din punct de vedere juridic și este important ca și ne revine nouă obligația de a proteja aceste drepturi, iar Convenția privind drepturile omului ar putea, dacă am înțeles eu bine, să reglementeze acest spațiu, însă se pun problemele limitelor aplicabilității sale. Și asta numai dacă Regatul Unit nu va hotărâ să renunțe și la drepturile omului în chestiune să le abolească. După părerea mea, de fapt aș vrea să pun o întrebare în legătură cu acest acord de tranziție. Cred că uh, al doilea profesor care a vorbit a spus, dacă nu mă înșel, că acordul acesta de tranziție sau tranzitoriu va garanta niște drepturi până când, în momentul în care se va retrage propriu-zis Regatul Unit. Dar ce se va întâmpla, efectiv? Dacă acordul de tranziție intervine după acordul de retragere, ce garanții avem? Incertitudinea va continua să persiste, iar dreptul uh, european va continua să fie cel de drept în cadrul acordului de tranziție. E un lucru pe care nu l-am înțeles, practic. Și apoi situația din Irlanda de Nord. Acolo avem acordul numit Good Friday și acesta permite Irlandei de Nord să fie cuprinsă în dreptul european, în sfera sa de aplicare și poate că asta se poate aplica ca model și Scoției dacă se desparte de Regatul Unit și care poate că își va dori să rămână în sfera dreptului uh, european. Vreau să vă amintesc uh, amendamentul uh, exprimat de Camera Lorzilor, care cerea uh, guvernului britanic un calendar foarte clar, trei luni după activarea articolului 50. Nu-l citez, nu l-am, dar îl puteți găsi în documentele emise de Camera Lorzilor. După părerea mea, rezoluția Parlamentului nostru va trebui să meargă cam în aceeași direcție. Oricare ar fi soarta acestui amendament acolo în Regatul Unit, el tot poate să constituie pentru noi un model. Și în concluzie, vreau să spun, da, ieri am vorbit ieri despre acel demos european. și eu am propus ca ceva care să înflăcăreze europenii, să-i facă să, să, să construiască o casă comună, am propus valoarea aceste, acestui patriotism constituțional, care nu este o idee uh, nouă. Dar când mă uit la constituționalismul european și apoi uh, britanic, îmi dau seama că dreptul european, ca și mobilitate, ca și uh, cetățenie reprezintă niște drepturi foarte sofisticate și avansate și mulți britanici își dau seama că după Brexit, ceea ce au de pierdut ca și drepturi uh, sunt lucruri care au fost de fapt ascunse sau ocultate în timpul campaniei. Richard Corbett urmează, vă rog. Mulțumesc foarte mult! Vreau să mulțumesc în primul rând celor doi profesori pentru tot ce ne-au spus și anume că drepturile viitoare ale cetățenilor nu sunt foarte multe, nu se pot baza pe multe dintre aceste drepturi uh, acești cetățeni, indiferent ce fel de acorduri vor putea fi încheiate între Regatul Unit și restul Europei fie că e vorba de clauza de divorț, articolul 50, fie că e vorba de acordul de tranziție, fie că e vorba de alte acorduri, drepturile acestea vor rămâne în centrul atenției. Însă mă întreb în ce măsură Uniunea Europeană poate să se pună de acord cu uh, Regatul Unit în ce privește drepturile viitoare ale de reședință ale cetățenilor europeni deoarece Uniunea Europeană are un aranjament de tip reciproc. Aveți drepturile care sunt, care sunt pentru a putea merge ca și cetățean să lucrați în altă țară. Și cetățenii britanici au putut astfel să meargă să se stabilească să lucreze în diverse țări europene. Asta fiind o competență națională acest drept. Dacă Regatul Unit pleacă din Europeană, și se va întâmpla asta, atunci Regatul Unit devine o țară terță. Și atunci dreptul de a acorda drepturi de rezidență deselor britanici devine o competență națională. Și în ce măsură nivelul european și 27 state, state membre pot să se pună de acord pentru a acorda niște drepturi cetățenilor britanici și să devină asta o competență supranațională sau europeană. A doua întrebare. Profesorul Antonio Fernandez uh, Thomas a vorbit despre Groenlanda. Unii în Scoția au uh, spus că ar trebui să ne inspirăm mai mult din modelul groenlandez adică Regatul Unit să rămână stat membru și doar Anglia și țara Galilor să părăsească Uniunea Europeană. Mie mi se pare că este ceva aproape imposibil, dacă nu juridic, măcar politic, dar m-ar interesa să uh, vă întreb ce credeți că juridic, pur juridic, uh, care este ideea, bineînțeles că politic nu cred că se va întâmpla asta vreodată. Apoi, Barbara Sfinelli a vorbit despre Irlanda de Nord. și că Regatul Unit va părăsi Regatul Unit, o parte din acesta, uh, adică uh, Irlanda de Nord, va reprezenta un loc unde vor continua să existe cetățeni europeni, pentru că acolo avem cetățeni irlandezi care automat sunt cetățeni europeni. Mulți dintre aceștia se vor revendica, vor revendica aceste drepturi. În ce măsură uh, pot totuși să invoce niște drepturi uh, uh, europene în condițiile care nu mai sunt uh, rezidenți în Uniunea Europeană. Diane James. Bună ziua tuturor, vă mulțumesc pentru că mă așteptați întrebarea. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru că ați venit să ne vorbiți în această dimineață. Aș face o observație liminară și apoi vă pun întrebări. În primul rând, multe dintre cele auzite de dimineață sunt mai mult presupuneri. Nu trebuie să uităm strategia de negocieri principală, uh, care este una în care Tereza May nu trebuie să-și dezvăluie cărțile, nu trebuie să le pună pe masă, nu trebuie să ne spună ce se va întâmpla, dar avem o dată, asta e tot ce avem. Multe din cele spuse pot să se întâmple sau să nu se întâmple, dar astea sunt simple presupuneri. E bine că putem să vedem uh, scenariile mai bune, mai proaste, uh, poate să fie ideea de răzbunare, poate să fie o altă situație, dar rămân presupuneri. Și încă ceva. E un lucru pe care nu l-ați spus, dar care ar trebui să-l menționați. Problema cu articolul 9 din tratat. Principiul egalității cetățenilor și statutul uh, de rezident. Ați spus că oricum Uh, cei care nu locuiesc în statul lor membru de origine vor avea de suferit. Dar nu cumva ar trebui modificări la statul de la Lisabona pentru a garanta aceste drepturi. Pentru că acum nu poți să ai simultan și, tratatul, și articolul 9 și să spui ce ați spus dumneavoastră. Apoi, ce se va întâmpla cu asocierea Uh, Gibraltarului uh, la uh, aceste scenarii, având în vedere cetățenia duală de acolo, britanică și spaniolă. Vă mulțumesc foarte mult, am încheiat acum lista de vorbitori, multă lume vrea să pună întrebări, dar nu uitați că trebuie să terminăm la 10 și dau cuvântul celor doi profesori. Aveți aproximativ 10 minute fiecare pentru a da răspuns. Vă rog. Nu știu cine dorește să, încep, să înceapă. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. O să încerc să răspund punctual uh, observațiilor și întrebărilor adresate de deputați. În primul rând, în ceea ce, ce privește întrebarea domnului Haureghi, aș spune două lucruri. După ce se scurg cei doi ani de la declanșarea articolului 50 Bine, e vorba de o perioadă medie de timp, pentru că punctul 3 de la articolul 50 spune că această perioadă poate fi prelungită uh, în unanimitate de, la Consiliu. Și atunci, într-adevăr, s-ar putea să vorbim despre anumite drepturi, dar nefundamentale ce se întâmplă? Anumite drepturi existente pot fi prelungite, care se constituie un cadru juridic de tranziție, înainte de a avea un nou cadru juridic care va însemna că Regatul Unit este o țară terță și vor exista noi acorduri de tip asociere, de tip acord comercial, etc. Iar cât privește întrebarea pusă de doamna Ortundua, dacă îmi permiteți, aș comite chiar o licență literară. M-aș referi la acele romane a lui Kipling, care vorbeau despre modul în care, uh, în care colonii britanici în India practicau divide et impera și impuneau o supremație rasistă și Într-adevăr, s-ar putea și aici să asistăm la o astfel de strategie divide et impera Regatul Unit să purcea de la o astfel de strategie și să ne dezmintă, dezbinem. În orice caz, având în vedere aceste posibile tentative, trebuie să rămânem uniți și să nu renunțăm în niciun caz la principiul antidiscriminării pe bază națională și să facem tot ce putem pentru a, a consacra uh, DOEDES, adică principiul uh, reciprocității. Apoi, în ce privește întrebarea sau întrebările adresate de doamna Spinelli, într-adevăr, am senzația că în ceea ce privește Convenția pentru Drepturile Omului și aplicabilitatea sa în speță, argumentul Camerei Lorzilor a fost un pic cam prea optimist, adică chipui duși că Comisia Europeană poate să rezolve problemele, că, pentru că sunt mai multe recurs în fața Curții de Justiție Europene. Pentru a ajunge acolo trebuie să vizezi toate căile de atac și de recurs uh, posibile. Curtea de Justiție emite hotărâri uh, declarative, deși poate să dea și o oarecare satisfacție lumina articolului 50, dar dacă Regatul poate să denunțe tratatele europene, el poate să facă același lucru și să respingă și Convenția uh, drepturilor omului. Sunt lucruri care au fost deja evocate înainte de Brexit și este clar că și acest cadru de protecție a drepturilor poate să fie uh, pierdut. Iar cât privește un acord provizoriu, tranzitoriu, și ce se va întâmpla după acesta, eu Cred că trebuie să existe o soluție practică pentru a rezolva aceste probleme pe termen scurt, adică să fie un acord de tranziție care să enumereze drepturile care pot fi prelungite. În momentul, uh, în momentul în care Regatul Unit devine o țară terță, trebuie să vedem ce model va fi îmbrățișat pentru a corespunde noi situații. Peter Novak Stein a, a avut un raport extraordinar de bun uh, care a făcut un tur de orizont al tuturor scenariilor posibil pentru viitor. Poate că va exista un acord care să nu semene cu niciun altul din cele menționate, deci ceva sui generis. În ceea ce privește Scoția și așa mai departe, ca cetățean uh, spaniol, ca cetățean european, pentru noi poziția noastră este clar, clară. Atât Irlanda de Nord cât și Scoția trebuie mai întâi să iasă din Regatul Unit și apoi să ceară aderarea la Uniunea Europeană. Nu trebuie să permitem acestor două um, națiuni să se alăture direct uh, Uniunii Europene în condițiile în care Regatul Unit iese din Uniunea Europeană. Cât privește argumentarul uh, Camerei lor zilor. Am urmărit uh, procesul respectiv și eu însumi am uh, prezentat niște amendamente pentru acel raport. Prima dată se vorbea despre faptul că Parlamentul European poate să depună niște amendamente de tip veto. Dar Regatul Unit, într-adevăr, adică Camera lor zilor, avea un argumentar foarte bun care apoi nu a trecut la uh, Camera Comunelor. Spunea că așa că după trei luni miniștrii din guvernul britanic vor trebui să prezinte o propunere care să garanteze că cetățenii din alte țări din spațiul economic european sau din Uniunea Europeană, precum și familiile lor care au reședință legală pe teritoriul uh, Regatului Unit, la data emiterii legii, vor putea să fie uh, tratați în continuare cu aceleași drepturi ca și cele derivate din dreptul UE când vine vorba de rezidența lor declarată și să poată de asemenea să dobândească rezidența respectivă pe viitor. Um, aici, uh, din păcate, acest argument a fost respins Uh, dar sunt două probleme totuși. Data legată, uh, data de la care începe să curgă această perioadă, acele trei luni, ce se întâmplă cu, cu drepturile cetățenilor între 29 martie și retragerea efectivă din uh, Regatul Unit. Pentru că doi ani poate să treacă, poate chiar mai mult. Deci, situația este foarte confuză și apoi, dreptul acesta este unul contrar dreptului european, pentru că până la retragerea propriu-zisă, cetățenii britanici în alte țări membre se bucură în continuare de drepturile clasice. Și deci, până în momentul retragerii uh, propriu-zise, cetățenii UE Ehm, pe ce bază se bucură de dreptul lor de circulație, de muncă și așa mai departe, pe baza drepturilor lor ca cetățeni europeni sau pe baza unor noi drepturi consacrate printr-o nouă legislație specială consacrată, eh, legislație britanică. Cât privește întrebarea, observațiile domnului Corbett, E clar că Uniunea Europeană poate să închede cu Regatul Unit, în principiu. Totul se negociază însă trebuie să vedem ce se întâmplă cu drepturi conferite unor cetățeni din țările terțe. Dacă o țară terță are un acord cu Uniunea Europeană, de pildă acord de asociere, acord comercial, de cooperare, în cadrul căruia cetățenii respectivi au niște drepturi exprimate ca atare și care seamănă cu cele din Uniunea Europeană, asta rămâne de văzut dacă asta apare în acord sau nu. Însă eu, uh, la punctul 70, uh, în raportul meu, am spus că, având în vedere principiul identității, în Europeană continuă să aibă, să emite aceleași drepturi cu excepția celor care sunt consacrate în acordurile cu țările terțe. Însă Regatul Unit uh, nu va mai fi parte din Uniunea Europeană. Deci Uniunea Europeană nu va mai fi aceeași. Regatul Unit va trebui întotdeauna va trebui să se gândească că trebuie să semneze acord ca și țară terță cu Uniunea Europeană. Totul va depinde de ce se stipulează într-un acord tip Uniunea Europeană și o țară terță. Cât privește Groenlanda și Scoția, acesta propus aici, nu. Răspunsul meu este unul negativ. Groenlanda este un teritoriu care face parte dintr-un stat membru. Deci, <clears throat> ieșirea Groenlandei a reprezentat o modificare teritorială Uh, din câmpul de aplicare al tratatelor, la fel și cu situația din Germania. Însă aici nu vorbim despre o modificare a tratatelor și nici despre o aderare. Germania continuă să fie Germania, însă dreptul său poate fi aplicat pe un teritoriu mai mare. În Groenlanda, prin ieșirea Groenlandei, acest uh, spațiu se uh, reduce cât privește Scoția și Irlanda de Nord să nu uităm nici ce s-a întâmplat uh, cu Groenlanda. Era vorba de 30.000 de persoane care au votat atunci uh, pasul respectiv. Însă, aici vorbim despre altceva. În tratate se prevede această posibilitate pentru un număr foarte redus uh, de persoane care pot să se află într-o astfel de situație. Era vorba de un număr foarte restrâns de angajați la vremea aceea în Groenlanda și se vorbea despre recunoașterea drepturilor lor la pensie. Era un caz specific. Oricum, Groenlanda nu a fost supusă dreptului european decât uh, timp de 11 ani și drepturile la pensie uh, nu erau consolidate încă și atunci a trebuit să se recunoască drepturile respective de pensie și contribuțiile respective într-un anumit fel. Bun, acele drepturi până la urmă au fost uh, pierdute, dar Comisia nu folosește bine conceptul de drepturi dobândite, pentru că nu avem așa ceva. Uh, da, uh, sunt totuși niște așteptări legitime privitoare la anumite drepturi Uh, uh, teoretice, dar nu consacrate. Un amendament la tratat ar putea eventual să permită uh, adoptarea uh, unor acte legislative specifice pentru aceste noi situații și pentru acești cetățeni. Ar putea fi un scenariu interesant. În acordul de retragere, care va fi uh, atins sau în alte acte legislative de acest gen vor fi fixate sau va fi fixat uh, viitorul cadru juridic între Uniunea Europeană și Regatul Unit. Con... Uh, și în din urmă, în ceea ce privește întrebarea doamnei James, Aș dori ca doamna May să-și revizuiască poziția în ceea ce privește negocierile, căci atunci am putea afla dacă are un plan A sau un plan B. Mi se pare că s-ar putea să nu existe un uh, plan B. Prin urmare, important să înțelegem care sunt planurile dânsei pentru viitor. Apoi, în ceea ce privește articolul 9, la care v-ați referit, se spune că Uniunea va respecta uh, principiul uh, egalității cetățenilor săi, însă dacă continuăm să citim, uh, se spune acolo că un cetățean european este orice persoană care are cetățenie a unui stat membru al Uniunii Europene. Dacă Regatul Unit nu mai uh, e stat membru al Uniunii Europene, atunci instituțiile nu vor mai trebui să respecte aceste drepturi cu privire la acești cetățeni. Apoi, în cele din urmă, în ceea ce privește Gibraltarul, Situația uh, a fost adusă în discuție în mod repetat în relațiile dintre Spania și uh, Regatul Unit, încă de la tratatul de la Utrecht. Gibraltarul este un teritoriu care așteaptă încă decolonizarea uh, de către Națiunile Unite și odată ce Regatul Unit va părăsi uh, Uniunea Europeană, legislația Uniunii Europene nu se va mai aplica acolo. Asta înseamnă oare că guvernul spaniol uh, plănuiește să uh, închidă uh, granițele cu Gibraltarul, e bine, eu nu cred că lucrurile stau așa. Există posibilitatea de a avea uh, cetățenie dublă, uh, pot exista anumite uh, hotărâri fiscale sau autonomie pentru Gibraltar în conformitate cu anumite aranjamente ONU. Poate că sunt prea optimist, însă mie nu mi se pare că ar putea sta lucrurile altfel. Mulțumim! Domnul profesor Garida. Mulțumesc. Au fost uh, făcute mai multe comentarii de către eurodeputați care sublinează un aspect mai ales. Este vorba despre acordul la care se poate ajunge între Regatul Unit și Uniunea Europeană. E uh, o chestiune care uh, merită lămurită. În conformitate cu articolul 50 va exista un acord inițial pentru o perioadă de până la 2 uh, ani, de pe 29 de martie, să spunem, dacă atunci uh, va fi declanșat articolul 50 de către Regatul Unit. Deci uh, vor exista 2 ani la dispoziție pentru ca Marea Britanie și, Regatul, Marea Britanie și Uniunea Europeană să ajungă la uh, un uh, acord. Acesta ar fi uh, un acord inițial, uh, iar pe durata acestor, acestor doi ani, Regatul Unit încă va fi membru al Uniunii Europene. Dacă nu se va ajunge la un acord în acești doi ani, Regatul Unit se va putea retrage automat din Uniunea Europeană dacă nu cumva Consiliul European decide să extindă această perioadă de doi ani. Deci este um, mai întâi un acord inițial uh, în ceea ce privește retragerea. Ceea ce spuneam noi în raportul nostru este că în acest uh, acord inițial pentru retragere, câtă vreme Regatul Unit încă mai este membru al Uniunii Europene, Uh, trebuie să se dea prioritate încercării de a aborda uh, chestiunea drepturilor cetățenești, pentru că cetățenii uh, europeni, milioane la număr, sunt foarte nesiguri cu privire la viitorul lor, că sunt cetățeni britanici sau nu. Vorbim aici despre cetățeni britanici care trăiesc în Europeană sau uh, cetățeni europeni care trăiesc în uh, uh, Regatul Unit. Această incertitudine este o garanție. Doi ani pare o perioadă foarte lungă de timp în care oamenii să nu știe ce li se uh, întâmplă. De aceea spunem noi că în uh, acordul inițial uh, de după declanșarea articolului 50, trebuie să ne axăm mai întâi uh, de toate pe drepturile cetățenești. Aceasta este chestiunea cea mai uh, urgentă. Asta în ceea ce privește acordul inițial. Apoi, odată ce acest uh, acord a fost redactat, situație în care totul rămâne exact ca și astăzi, toți cetățenii se bucură de aceleași drepturi pe durata celor doi ani, pentru că Regatul Unit încă mai este partea Uniunii Europene, dar atunci când termenul expiră, când cei doi ani vor expira, că există sau nu vreun acord, ne vom confrunta cu o altă situație în care Regatul Unit nu mai este membru a Uniunii, membru a Uniunii Europene. Și atunci s-ar putea să se ajungă la un acord de, de tranziție dar nu înainte ca cei doi ani să expire. Deci, după ce expiră cei doi ani, s-ar putea să avem un acord de, de tranziție care să abordeze chestiunile cele mai importante. Și asta până când va exista un al treilea acord, acordul final. Acesta va stabili cadrul pentru relațiile viitoare între Regatul Unit și Uniunea Europeană, așa cum se stipulează în, în articolul 50 și care va avea forma unui tratat internațional prin care Regatul Unit practic nu va mai fi membru al Uniunii Europene, ci o sta, o, un stat terț, încercând să stabilească cu Uniunea Europeană anumite acorduri, așa cum au făcut și alte state terțe. Deci ar putea să existe trei acorduri. Primul este cel de retragere, în care uh, cele două părți sugerează firește uh, că problema drepturilor cetățenești să fie abordată imediat și rezolvată imediat, pentru că această incertitudine, această insecuritate pentru câteva milioane de oameni trebuie risipită. Apoi, uh, după ce acordul uh, de retragere uh, a expirat, iar Regatul nu mai este membru al Uniunii Europene, se poate să avem un acord de tranziție, după care vom ajunge la un acord final care să stabilească relațiile viitoare între Regatul Unit și Uniunea Europeană, care va fi mult mai vast și va acoperi mult mai multe aspecte, dar în cadrul acestui tratat, Regatul Unit va fi tratat ca un stat terț. Deci acestea sunt procedurile, pașii care vor trebui uh, urmați de către Regatul Unit și Uniunea Europeană. Pentru ca toate acestea să se uh, întâmple, că tot vorbim despre ce ar putea să facă Gibraltarul uh, și referindu-ne și la întrebările adresate despre cum putem continua de acum înainte, uh, ei bine, s-ar putea să existe o strategie a uh, Regatului Unit pentru relații bilaterale cu uh, anumite state din Uniunea Europeană, mai degrabă decât o strategie comună pentru toată Uniunea Europeană, pentru că asta ne-ar pune pe noi în Uniune într-o, într-o, într, -o, într -o poziție mai slabă. Deci s-ar putea ca Regatul Unit uh, să-și dorească deci o relație cu anumite state individuale, nu cu Uniunea Europeană. Însă Uniunea Europeană trebuie să, se, să insiste că acordul trebuie să fie uh, uh, încheiat cu Uniunea Europeană în ansamblul său. Apoi, în ceea ce privește uh, Uh, acordul de după ieșire, uh, acesta trebuie să fie suficient de clar uh, cât să se înțeleagă că pot exista anumite relații bilaterale între Uniunea Europeană și Regatul Unit. Dar asta înseamnă că orientările pentru mandatul de negociere oferit de Consiliu, dacă ne uităm la tratatul asupra funcționării Uniunii Europene, înțelegem că aceste orientări vor fi oferite de către Consiliu pentru negociere. Deci eh, Consiliul va trebui să aprobe aceste orientări de negociere în următoarele zile. E un pas foarte important. Eh, Consiliul va ghida Europa eh, pe direcția care trebuie urmată, sperăm noi pe cea pe care am descris-o noi în raport. Această chestiune este foarte importantă. Ei vor încerca să evite însă orice încercare de a cădea într-un bilat bilateralism al relațiilor între Uniunea Europeană și Regatul Unit. Cum spunea și doamna Spinelli, da, Convenția Europeană a Drepturilor Omului ar putea să aibă precedență în cazul în care uh, Regatul Unit nu se decide să o abo- abolească. Cum spunea și colegul meu, domn profesor Fernandez uh, Thomas, uh, în legătură cu acordul uh, de tranziție. Uh, cu privire la întrebarea dumneavoastră, sperăm că am dat răspunsul pe care l-ați uh, așteptat de la noi, dar până nu se va declanșa articol 50, nimic nu se va schimba. Nu vom putea avea nici acest acord de tranziție provizoriu. Dar în urma acordului de retrage, am, retragere am putea avea, după expirarea celor doi ani, un acord de tranziție. Însă, dacă ne gândim puțin la uh, propunerile Camerei uh, Lorzilor uh, și Camerei comunilor, Comunelor, ei bine, eu aș citi aceste rapoarte pentru că ele sunt foarte interesante și uh, ne pot ajuta într-o manieră constructivă. Putem înțelege care ar putea fi uh, liniile de negociere ale Regatului Unit în ceea ce privește drepturile cetățenești. Sunt niște rapoarte foarte interesante. De asemenea, sunt în totalitate de acord cu doamna Spinelli atunci când uh, afirmă că uh, Regatul Unit va avea foarte multe de pierdut părăsind Uniunea Europeană. Da, cetățenii vor avea foarte multe de pierdut de pe urma acestei uh, plecări s-ar putea să nu mai beneficieze de aceleași drepturi ca și cetățenii din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Este vorba despre un set extrem de vast de uh, uh, reguli, de, de drepturi pentru cetățeni, dreptul de a te așeza oriunde dorești, de a locui oriunde vrei, dreptul de a te mișca liber și așa mai departe. Deci este un uh, set foarte mare de reguli care va dispărea pur și simplu din drepturile cetățenești ale britanicilor. Acestea fiind spuse, în ciuda acestei situații, Câtă vreme Regatul uh, uh, Unit nu părăsește, Uniunea Europeană se va bucura de aceste drepturi, uh, dar dacă va pleca, noi restul vom continua să ne bucurăm de ele. În ceea ce privește și întrebarea domnului Corbett, m-aș referi la cele spuse de colegul meu, și anume eu cred că Uniunea Europeană ar putea să își păstreze anumite uh, drepturi, aceasta este posibilitate, însă relațiile dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană în ceea ce privește drepturile cetățenești uh, trebuie să fie uh, guvernate de principiul reciprocității iar uh, Regatul Unit cred că a menționat uh, deja uh, asta. Apoi doamna James vorbea despre conjunctură. E bine, noi încercăm să evităm conjuncturile, încercăm să abordăm imediat problema drepturilor cetățenești pentru a evita incertitudinea, pentru a evita lipsa de securitate, pentru a evita sentimentul de risc pe care îl trăiesc milioane de cetățeni care nu știu ce se va întâmpla cu cu ei, cu locul lor de muncă, cu drepturile lor de pensie, cu locul în care trăiesc, uh, ce se întâmplă cu studenții din Uniunea Europeană care um, trăiesc și studiază în Regatul Unit. Ei bine, sunt uh, chestiuni care trebuie abordate pentru că um, uh, o astfel de incertitudine este clar un fenomen negativ. E adevărat că trebuie să încercăm să rezolvăm cât se poate de repede aceste probleme și acesta poate este cel mai important mesaj pe care încercăm să îl transmitem prin acest uh, raport și anume că uh, trebuie să se ajungă la un acord uh, bun care să se apropie cât se poate de mult de situația actuală a drepturilor cetățenești. Vorbim până la urmă despre vreo 3 milioane de oameni din Regatul Unit, un milion din afara Regatului Unit, care se bucură deja de dreptul de liberă rezidență și de liberă circulație în Uniunea Europeană. Cei care se bucură de aceste drepturi trebuie să beneficieze de cele mai bune clauze ale unui viitor uh, acord în ceea ce privește drepturile lor pentru că acestea să le poată fi uh, extinse, astfel încât cei din Regatul Unit să poată să ajungă în Europa liberi și viceversa. Deci, pentru acești uh, oameni uh, ar fi benefic să încercăm să ajungem la cel mai bun uh, acord pentru cele 27 de state membre rămase și pentru Regatul Unit. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc foarte mult pentru aceste contribuții. Simt că odată ce se va declanșa articolul 50 și vom începe negocierile, va trebui să revenim la o parte dintre subiectele abordate astăzi, eh, mai ales la ehm, chestiunea deschisă a jurisdicțiilor pentru diverse uh, aspecte și la uh, problema diverselor acorduri. Deci va trebui să revenim la multe dintre subiectele amintite astăzi, odată ce ne adâncim în tot acest proces. Vă mulțumesc uh, foarte mult, iar colegilor vreau să le spun că versiunea finală a uh, studiului uh, va fi disponibilă cam într-o săptămână. Sperăm că cât se poate de repede ne va fi pusă la dispoziție de directorat și cu asta încheie această dezbatere, căci ne așteaptă voturile. Încă o dată, mulțumesc experților. So one different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 Uh, dear colleagues, I would like to start the vote. Haideți să trecem la vot, stimați colegi. It's not many people, no? Dear colleagues, can we start the vote? We have one... Trecem la vot. Am alocat o oră și 10 minute sesiunii acesteia de vot. Can we check whether our cards and slots for the cards where could you put your cards and Haideți să verificăm cartelele de vot. We are testing so we we have uh, yeah could all the colleagues try Facem un test, stimați colegi. Vă rog pe toți să votați. Văd că avem foarte multe cartele de vot, dar prea puține voturi. Vă rog să, să votați. Perfect. 23 uh, de persoane în sală. No, so we can we can start voting. So we will start voting with the, uh, with the opinion on the proposal. Începem cu propunerea de regulament a par Parlamentului și Consiliului pe tema EDIS. 18. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins? Two? No, block vote, we don't vote because it's our... Uh, vot, în bloc, vot în bloc, nu. Uh, trebuie să treceți la pagina 2, amendamentul 2 pentru Cine e pentru? Amendamentul 2, așadar. 2. Pagina a doua a listei de vot. Cine e pentru? Tu, tu, tu, tu. Yeah. So who's in favor? 2, așadar. Cine e pentru? Împotrivă? Împo împot abținerii se adoptă. 3 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 5, amendament oral. Înțeleg că nimeni nu se opune. Deci 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm votul la 29. Votul s-a deschis. Can you close the vote? And it is rejected. 11. Respins. 30 pentru, Împotrivă. Verificăm și uh, votul la amendamentul 30. Votul s-a deschis. Closed. And it is... Votul se închide, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Vot în bloc. Ca de obicei aud ceva din dreapta, altceva din stânga, o să aleg partea pe care o ascult. Cine e în favoarea votului în bloc? 7 de la, la 9, împotrivă, abțineri, se adoptă 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot în bloc amendamentele 12, 15, 16, 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 acum pentru, împotrivă, verificăm uh, votul la 34, votul s-a deschis. 34. Votul s-a închis. Amendamentul este respins. 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 35, amendament oral. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 15, dacă nu mă înșel. 15, 16 and 17. 19. Amendamentul 19. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 1 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la votul final. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul se închide. Se adoptă cu 15 voturi pentru, 3 împotrivă, 6 abțineri. So now we go to the real difficult. Continuăm cu problema spinoasă, e vorba aici despre transparență, responsabilitate și integritate. Sunteți pregătiți? Începem cu compromisul 1 pentru împotriva abțineri să adoptă. Compromisul 2 pentru împotriva abțineri să adoptă. Me. Compromise 3. Compromisul 3 pentru, împotrivă. No, to whom? No, you no I have nobody, yeah. <laughs> I would prefer somebody to check on me because you never know. Am nevoie de cineva care să mă verifice, să mă controleze. Așadar, compromisul 3, vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. We have compromised three roll call votes. The vote is open. Votul s-a deschis, vot prin apel nominal la compromisul 3, votul s-a închis, respins. Now we go to compromise 4, who is in favor. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă. Verificăm votul la compromisul 7, votul s-a deschis. se adoptă, 14 pentru 10 împotrivă. Trecem la compromisul 10. Compromis 10, who's in favor? Pentru, împotrivă, apre, abțineri, cred că se adoptă. 48, amendamentul 48, pentru. Amendamentul 48, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 49, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă. Verificăm compromisul 14, votul s-a deschis. Compromisul 14, votul s-a deschis, votul s-a închis, se adoptă. Trecem la amendamentul 55. Cine pentru? Împotriva, abțineri, respins. Compromisul 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 59 pentru, Împotriva abțineri, respins. 62 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 63 și 64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 Closed. S-a închis. Se adoptă. 70 acum. Vot prin apel nominal din nou. Votul s-a deschis. Votul s-a deschis. Dacă se adoptă, atunci da, da, întâi trebuie să votăm. Sau mă înșel? Excuse me, Chair, It actually false. Doamnă președinte, e caduc. Aveți perfectă dreptate. Vă mulțumesc. Compromisul 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 18 pentru, împotrivă. Încă o dată, compromisul 18 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 91 pentru, pentru, împotrivă, Verificăm votul amendamentul 91. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, încă o dată, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 96, nu 97, pentru, împotriva abțineri respins. Continuăm cu 99 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm votul la amendamentul 99. Pentru, împotrivă. Da, verificăm. Doamna președinte, pot să vă ajut eu? Știu că e dificil. Colegii din uh, primele rânduri nu își ridică mâinile. Prin urmare, dacă colegii din primele două rânduri și-ar ridica mâinile, atunci poate că lucrurile ar merge mai ușor. Din păcate, asta nu e o obligație conformă regulilor de uh, procedură. Sper doar că presiunea colegilor va funcționa. Încă o dată, 99 pentru, împotrivă,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 Oh, so it's my... So, So it's one, 22. so we have agreement. Here we go to compromise 20. Nu, trecem la compromisul 22. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 110 pentru, împotriva, e respins. Ah, da, pentru că am votat de două ori. Bun. Uh, continuăm cu compromisul 23 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 24 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 115 pentru împotrivă. Nu, verificăm. Votul s-a deschis la amendamentul 115. Votul s-a închis. Se adoptă 13 pentru, 11 împotriva. Continuăm cu compromisul 25. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 26, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 124, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, verificăm 128, votul s-a deschis. Votul s-a închis, amendamentul este adoptat, 129 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Compromisul 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 137 pentru, împotriva abțineri respins. 138 pentru, împotriva abțineri respins. Compromisul 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 140 pentru, împotriva abțineri respins. Compromisul 30 pentru, împotriva țineri, se adoptă. 149 pentru, împotriva țineri, se adoptă. 151 pentru, împotriva abțineri respins. 152 pentru, împotriva... Verificăm 152. Se adoptă 16 pentru 7 împotrivă, 154 pentru împotrivă. Verificăm 154, votul s-a deschis. Votul s-a închis, se adoptă 158 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 160 Deci 160 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 40 pentru, împotrivă, abțineri, respins se adoptă. Compromisul 41 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm votul la compromisul 41. Votul s-a închis, se adoptă. Compromisul 42 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 252 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromis 45. Compromisul 45, vot cu apel nominal. A. Se întrerupe, doamna președinte. Mă stresați. Okay. And it is adopted 16 to 8. Deci, se adoptă. 16 la 8. Acum, <clears throat> trecem la 259 pe pagina următoare. Cine este pentru? Împotriva abțineri respins. 262 pentru împotriva. Nu, verificăm la 262. Am deschis votul. Votul s-a închis. 10 la 12, respins așadar. Compromisul 46 cu apel nominal, vă rog. Votul s-a închis și se adoptă cu 14 la 9 următorul. Nu, mergem la 47, compromisul 47 pentru împotriva abținerii se adoptă. 48 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 272, mă scuzați, pentru împotriva abținerii, respins. 200 scrie numai dacă se adoptă în sfârșit. 271 acum pentru împotriva abțineri. Verificăm, vă rog, la 271. Votul s-a închis și se adoptă. 273 acum. Da. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 49 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 50 pentru. Împotriva abțineri adoptat. 51 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 276 pentru. Împotriva abțineri Verificare la 276. Am deschis votul. <clears throat> votul s-a închis. Se adoptă. 281 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm și la 281. Am deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă. 52, compromisul 52 pentru, împotrivă, Verificare la compromisul 52. Votul s-a deschis. Încă două voturi, după care închidem votarea, vă rog. Și se adoptă 14 la 8, diferență suficientă, 20, 32 pentru potriva abțineri se respinge. 282 pentru împotriva abțineri respins, 283 pentru verificare la 283 am deschis votul. Votul s-a închis, se adoptă. Compromisul 53 pentru împotriva abțineri adoptat și trecem 285 286 și 8 288 în bloc uh, pentru împotriva ținere adoptate 292 la oaltă cu 293, 294 și 295 în bloc votăm pentru împotriva abțineri se adoptă acum putem trece la compromisul 50 și 4 pentru, potriva abțineri adoptat, 55, compromis 55 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Comprom- amendamentul 304 pentru, potriva abțineri se adoptă, 323 pentru, împotriva abțineri adoptat, compromisul 56 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 324 pentru, împotriva Abținere adoptat 325 pentru împotrivă. A, nu. Verificare la 325. Am deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă 16 la 7. Compromisul 57 pentru cu amendament oral. Cineva se opune amendamentului oral? Nu. votam așadar 57 cu amendament oral pentru împotriva verificare la acest uh, compromis cu amendamentul oral. Am deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă 14 la 10. Compromisul 58. Nu, amendamentul stați așa 363, nu-l găsesc, uh, dar uh, doamna președinte o eroare? Cum vroiam eu? Mergem la 58. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 3, 6, 9, 369, care de fapt a fost retras compromisul 59 pentru, împotriva abțineri se adoptă <clears throat> compromisul 60, acum amendament oral, nimeni nu se opune, votăm așadar pentru? Împotrivă. Verificăm la compromisul 60 cu amendament oral. Am deschis votul. Și se adoptă. 61. Cine este pentru? Împotriva abține Verificăm la amendamentul de compromis 61. Pare respins, dar nu se știe. Am închis votul. Nu se adoptă. 15 la 9. Acum 62. Unde? Pe pagina cealaltă. Cine este pentru împotrivă? Nu. Verificare la 62. Am deschis votul. <clears throat> votul s-a închis Așa că trecem la 63 pentru împotriva abțineri se adoptă, cred eu. Da? 64 uh, nu va fi votat. <clears throat> patruste cinci, îl urmez pe Paolo. Votăm pentru, împotrivă. Socialiștii pentru? Sunteți pentru? Bun. Verificare la 405. S-a deschis votul. Votul s-a închis. 15 la 9 s-a adoptat compromisul 55 uh, pentru împotriva abțineri se adoptă 66 pentru împotriva Aha, socialiștii sunt împotrivă, deci verificăm la compromisul 55. Votul s-a deschis, acum s-a închis. Socialiștii au votat altfel, dar oricum s-a adoptat uh, cu mare majoritate. Da. 416 pentru, împo pentru, împotrivă. Se adoptă. Da, se adoptă, clar. 417 pentru, împotrivă, la fel, cred că se adoptă. 418, nu, verificare la 417, cred că se adoptă, da, se adoptă cât se poate de clar. Pare rău. Aș vrea să verificăm 416. Nu știu dacă se permite așa ceva. Dar poate că nu am citit eu bine. Verificări la 416. Nu cred că regulamentul de procedură mă va contrazice. Am deschis votul la 416. Votul s-a închis. Se adoptă și 416 și 417. Mergem la 418. Cine este pentru? La fel, se adoptă 419 pentru da. Se adoptă. 420. E respins acesta. 421 pentru, împotrivă. Abțineri. Cred că aceeași majoritate. Vom uh, trece așadar acum la compromisul 57. 67. Pentru împotrivă. 67 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 68 pentru, împotrivă. Verificare, verificare la 68. Am deschis votul. Avem timp, spune doamna președinte, e 11 fără 20. Pentru împotriva abțineri, se respinge 429 pentru împotriva abțineri se adoptă 430 nu, verificăm 430 am deschis votul votul s-a închis nu știu, cineva n-a votat nu, s-a adoptat 13 la 11 compromisul 69 pentru împotriva abțineri se adoptă 435 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 70, compromisul 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 448 pentru, împotrivă, nu, verificăm la 448. Am deschis votul. Nu știu, cineva face greva votului? În sfârșit, votul s-a închis și se respinge. 11 la 13, 450 pentru 450, așadar pentru împotriva. Verificare la 450. Am deschis votul. <clears throat> votul s-a închis și se respinge. 11 la 12, 73 nu, compromisul. Compromisul 73. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 455 pentru împotriva abțineri se adoptă. 74 pentru împotriva abțineri se adoptă. 75 pentru împotriva abțineri se adoptă. 76 pentru... A, nu. Nu apel nominal la compromisul 76. Nu sunt obișnuită cu aceste apeluri nominale. 23, 23. Excelent. Da. Uh, trecem acum la ce? Trecem la 77 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 459 pentru, împotrivă. Nu, verificare la 459. Am deschis votul. 459. Nu, nu a fost retras. Am închis votul și se adoptă. 462 pentru, împotrivă. A? Credeți că s-a respins? Verificăm la 462? Nu sunt sigură. E respins. 8 la 13. Ce credeți? S-a respins? Nu. Nu suntem de acord. 465. Acesta îl votăm acum pentru. So we have to vote. Yes, yes. Then no, but then we go to the following paragraph. That is new one. Okay. We, ha we have to go to new paragraph, so we have to vote amendment 465 in favor. 465. Asta votam pentru împotriva țineri. Se respinge. 466. Am votat deja. Mm -hmm. Ce facem acum? Trebuie să votăm și 466 pentru împotrivă. Eu cred că se adoptă și socialiștii au sprijinit. Amendamentul 1 <clears throat> pentru împotriva abțineri se adoptă și acesta. Compromisul 78 <clears throat> pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 89 pentru împotriva abțineri se adoptă. A, nu, 80. 80. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 81 pentru împotriva abțineri se adoptă. 82 pentru împotriva abțineri se adoptă. 83 pentru împotriva abțineri se adoptă. 84 pentru împotriva abțineri se adoptă. 85 pentru, împotrivă, socialiștii sunt împotrivă, o verificare. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 88 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 89 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 90 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, vot final, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. One person didn't vote. Cineva nu a votat, am închis votul. Vă rog frumos, 20 la 2 la 2. Domnule președinte, o cerere. Avem un motiv pentru care folosim cifrele arabe și nu cele romane, pentru că sunt confuze cele romane. Uh, nu știu cine a avut această idee extraordinară de a folosi literă, <laughs> cifrele romane pentru compromisuri, probabil un italian. Dar haideți să coborâm cu picioarele pe pământ, să folosim cifrele noastre clasice pentru că este confuzie. Dragi colegi, înainte de a da cuvântul lui Sven Giegold, asta era o idee care mi-a venit și mie, îți mulțumesc și eu vă sprijin, nu m-ați sprijinit înainte, dar nu vorbesc asta numai pentru Paula. Pe de altă parte, am uitat cum să citim cifrele romane, de aceea ne trebuie mai mult antrenament. Deci e și bine și rău. Nu mergem suficient de repede, avem timp, nu vă îngrijorați, vă dau cuvântul. Deci vreau să mulțumesc pentru acest vot și ne-am pus de acord că o să ne întoarcem și la problema literelor romane. Felicitări și aveți cuvântul. Mulțumesc, Danuta. Doar un scurt comentariu pe această chestiune uh, cifrelor romane sau arabe. Dacă Regatul Unit rămâne în Europeană, suntem gata să ne întoarcem la cifrele romane. Eu pot să fac acest uh, compromis. Mi-aduc aminte când uh, studiam latină la școală și nu a fost așa de rău. Vreau însă să mulțumesc tuturor celor care au uh, participat la acest proces de atâta vreme încoace pentru sprijinul primit. Am văzut că unii nu sunt mulțumiți de rezultatul obținut, însă mă simt ușurată de faptul că în sfârșit am votat și aștept cu nerăbdare să dezbatem asta și la plenară. Raportul este plin de propuneri, mai ales către Comisie și fără Consiliu, și pentru Consiliu, deci merită o dezbatere în toată regula. Și mulțumesc și lui Richard Corbett pentru că am cooperat foarte bine și în ajunul uh, votului pentru propriul său raport au fost niște suprapuneri, nu ne-a convenit această situație nici unuia dintre noi. Până la urmă ne-am descurcat. Mulțumesc tuturora pentru contribuții și vreau să felicit și pe domnul Plenković, care a munca, muncit din greu pe acest dosar. Acum el s-a întors acasă în Croația. A trecut mult timp de atunci și mulțumesc uh, stafului, secretariatului, am cooperat foarte bine și, bineînțeles, cu cifrele romane. Mie îmi revine vina și nu știu când au fost inventate acestea, dar îmi asum această vină. Da, au fost inventate acum multă vreme. Vă mulțumesc. Ședința se suspendă. Ne întâlnim pe 11-12 aprilie la Bruxelles.